Apel nominal, vot unic, s-a deschis votul. Has everyone voted? Toată lumea a votat. Se închide votul. Has been adopted. Se adoptă, mulțumesc. Urmează raportul Boni. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează raportul doamnei Jimenez Veseril. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, mulțumesc, al doilea raport al doamnei Jimenez Veseril. Prin apel nominal s-a deschis votul. Dacă ați terminat, închid votul. Se adoptă. Al doilea raport al domnului Boni, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Novakov. Prin apel nominal s-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Rozier. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. If everyone has voted, I now close the vote. Dacă ați votat, închid votul. Se adoptă. Mulțumesc. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Rozier ca să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la adoptarea acestui raport pentru munca lor excelentă și pentru clima, pentru uh, climatul excelent în care am colaborat și sperăm că și Comisia Europeană va urma concluziile acestui raport foarte repede, propunând, uh, făcând o propunere legislativă pentru strategia privind piața internă, așa cum îi cerem noi în raport. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Trecem la raportul doamnei Mihailova. Supun la vot amendamentul 8 pentru, împotrivă, se respinge. 9 pentru, împotrivă, se respinge. 10 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, Împotriva. se respinge. 3 pentru, Împotrivă. Se respinge. 1. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Se respinge. 6 pentru împotrivă, se respinge. Ar trebui să întreb și de abțineri, dragi colegi, mă scurzați, spune președinte. Amendamentul 2, prin apel nominal, s-a deschis votul. Dacă ați votat, închid votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm propunerea comisiei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm prin apel nominal rezoluția legislativă, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, acum închidem votul. Dragi colegi, se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul domnului Gaier. Prin apel nominal s-a deschis votul. Dacă toată lumea a votat, închid votul. Se adoptă, vă mulțumesc. Trecem la raportul Rubich. Vot unic prin apel nominal s-a deschis votul. Has everyone voted? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum raportul doamnei Ivana. Prin apel nominal, vot unic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. Închidem votul. Se adoptă, vă mulțumesc. Urmează raportul doamnei Harus, alineatul 28 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verific la partea a doua. Dacă ați votat, s-a închis votul. Se adoptă, dragi colegi, vă mulțumesc. Votăm acum rezoluția prin apel nominal și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi. Aici se încheie votul.